Doamnelor și domnilor, înainte să intrăm uh, în ordinea de zi ca atare și în dezbaterile propriu-zise, aș vrea să vă rog uh, un minut să mă ascultați mai atent. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui caz tragic al Malalei Yusaf Zai. O fetiță de 14 ani din Pakistan a fost uh, omorâtă cu, prin împușcătură în cap într-un autobuz școlar și anume pentru că a fost pentru educația pentru fete. Permiteți-mi, vă rog, ca în numele întregului Parlament să-mi exprim uh, uimirea și îngrozirea față de acest act laș care, pe care trebuie să-l condamnăm cu toții. Wir fordern die pakistanische Cerem autorităților pakistaneze să-i tragă la răspundere pe făptași și să garanteze tuturor copiilor, mai ales fetelor tinere, accesul la o educație școlară. Această fetiță Malala este simbolul pentru 250 de milioane de fete la nivel mondial care trăiesc în sărăcie și nu au acces la drepturi fundamentare sau la uh, un drept precum educația și școala. Acum uh, mai puțin, doi ani, mai puțin de, două săptămâni am uh, sărbătorit pe 11 octombrie Ziua Internațională a Femeii, a Fetițelor și uh, aceasta pentru a aminti de încălcarea drepturilor peste tot în lume. Trebuie să le apărăm pe aceste fete și trebuie să le încercăm să le oferim un viitor mai bun. În cazul Malala, mă simt și eu ca părinte, ca tatăl unei fete, foarte afectat. Cum se poate să trăim ca o fetiță de 14 ani care nu face nimic altceva decât să vrea să meargă la școală, să trebuiască să plătească pentru faptul ca și alte fete să meargă la școală și, să, și pentru a cere acest drept, acest drept fundamental de a merge, de a frecventa școala. Cum se poate să existe oameni care să poată împușca o fetiță ca aceasta? Aș vrea să pot să îi urez uh, acestei fetițe uh, de 14 ani o uh, um, însănătoșire grabnică și sper ca gestul ei să poată să inspire fetele din toată lumea pentru a lupta cu același curaj pentru aceste drepturi. Doamnelor și domnilor, după cum